proszę państwa będziemy powoli zaczynać bo spotkanie wyjątkowe Doamnelor și domnilor, aș dori să încep ședința noastră de astăzi. Avem o ședință extraordinară. În primul rând este extraordinară pentru că ne ocupăm de un subiect important, asta odată, și a doua la mână pentru că avem printre noi niște invitați deosebiți. Însă, înainte de a trece la subiectul ședinței noastre, dați-mi voie să vă anunț câteva lucruri care țin de programul nostru, ați primit ordinea de zi. Dacă nu aveți nicio observație, nu știu dacă mă și auziți, am impresia că nu funcționează interpretarea limba germană, spune președintele. Funcționează interpretarea limba germană? Haideți să permitem reglarea tuturor cabinelor de interpretare. Acum totul merge. Bun, exact asta spuneam. Avem un regim de interpretare, dar nu este complet. Nu avem interpretare în malteză, în slovacă și în estonă. Nu, există interpretare în aceste limbi. Și aș dori cu această ocazie să urez uh, bun venit tuturor. O să ne ocupăm de problema concurenței în ceea ce privește agricultura. problema concurenței nu este foarte des dezbătută în cadrul comisiei noastre. Și de foarte multe ori vorbim despre acest subiect, însă la modul general. Și de multe ori ne lipsește timpul pentru a ne ocupa de fapt despre uh, Mm, motivele și cauzele tuturor fenomenelor cu care ne confruntăm. E vorba de chestiuni cât se poate de importante care țin de piața internă și, dar și de piețele externe ale Uniunii Europene. Motiv pentru care este nevoie de o formă de concurență sănătoasă, e nevoie de practici comerciale sănătoase pentru că toate acestea de fapt influențează soarta agricultorilor, iar uh, precum și veniturile pe care ce le pot obține din activitatea pe care o derulează. Aș uh, dori să mulțumesc uh, foarte tare ambilor noștri invitații. Pot să vă spun că este o mare unire, o onoare pentru mine să pot să le urez bun venit astăzi și aș dori înainte de toate să urez bun venit doamnei comisar Margarete Vestager. Sigur, uh, nu înseamnă că nu mă încântă și prezența domnului Hogan, ba da, doar că domnului vine ceva mai des și cooperăm cu dumnealui în mod cumva mai uh, constant și uh, pot să spun că și acest lucru face o deosebită plăcere. Pe semne că ați aflat că Parlamentul a cerut Comisiei în cadrul reformei politice agricole comune, a cerut analizarea mai în amănunt a problemelor care țin de concurență. E vorba de un punct de vedere intern cât și extern, așa cum spuneam și înainte. Am început deja să organizăm uh, uh, activitățile care țin de pildă de sectoare de activitate, cum ar fi carnea de vită sau anumite culturi arabile și am prezentat concluziile noastre în scris. Și astăzi am dori, înainte de toate, să știm care este punctul de vedere al colegilor și invitațiilor noștri. Avem la dispoziție cam o oră și jumătate, pentru că la 8 și jumătate trecem la vot. Nu-l văd pe domnul Nicholson aici de față. Sper că o să ajungă totuși. Mă gândesc că muncește la amendamente până în ultima clipă pentru că s-au depus multe amendamente. În orice caz, de aceste lucruri ne vom ocupa ceva mai târziu și uh, nu mai zăbovim. Haideți să dăm cuvântul uh, domnului comisar. Nu știu pe care să-l iau mai întâi, uh, nu știu care vrea să intervină primul. În tot caz, vă urez bun venit. Thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc aș dori să urez, uh, să mulțumesc Comisiei Mertați pentru că ne-a invitat și pe mine și pe doamna comisar Vestager și vreau să mă refer la prioritățile care țin de agricultori în trei domenii cheie și cred că e un mare noroc să putem face un schimb de opinie cu dumneavoastră pe acest subiect extrem de important. Domnule președinte, când e vorba de agricultură, atât Parlamentul cât și Comisia au aceeași ținte și anume ne dorim o agricultură uh, echitabilă, dar în același timp mai competitivă și cred că asta Asta v-ați asumat și dumneavoastră în reforma pe care ați acceptat-o în ceea ce privește măsurile care vizează piața. Ne dorim o uh, piață și o agricultură care să fie mai durabilă și mai ecologică. Deci avem uh, o agricultură care ține foarte tare de concurență. Concurența este o realitate care ține foarte tare de ceea ce se întâmplă pe piață și acest lucru este destul de logic dacă sunt să ne gândim. Există mai multe modalități care țin de PAC și care este foarte bine uh, care este foarte bine orientată către consumatori. Uh, oricum își doresc niște produse mai bune, de mai bună calitate, își doresc produse mai durabile și își doresc o bună trasabilitate. Concomitent însă, uh, pot să spun că agricultorii noștri se confruntă cu probleme din partea importurilor, în același timp se confruntă și cu parteneri de afaceri care sunt foarte puternici. Avem prelucrători, avem producători și avem comercianți și în același timp producătorii noștri se confruntă cu problema atomizării piețelor, însă micii producători nu au niciun fel de atu în, uh, și niciun fel de monedă de negociere. De aceea, împreună cu doamna chiar și cu serviciile noastre, suntem aici ca să-i ajutăm pe agricultori să facă fața acestor uh, dificultăți. Iar legiuitorii, de-a lungul anilor, au uh, conceput, să spunem, o serie, un pachet de legi care să facă din agricultura europeană una mai competitivă și mai dreaptă. Parliament and in particular this committee has played a key role iar comisia noastră a jucat un rol foarte important în acest sens și a reușit să orienteze mai mult uh, faptul că uh, Există o relație specială între agricultură și politicile noastre, mai ales dacă ne gândim la regulile care țin de concurență, dacă ne gândim la vânzarea și la comercializarea de produse și totul ține de concurență și vorbim de interdicții, mă rog, mai puțin în situația în care putem demonstra că există avantaje pentru consumatori. În ceea ce îi privește pe agricultori, eh, se fac și excepții, lucrurile stau altfel, mai ales dacă ne gândim la politicile PAC. Din acest motiv, legiuitorul și, și, și Consiliul au hotărât că regulile standard ale concurenței Așadar, din punct de vedere juridic, poate că știți, vorbim de derogări. În ultimii 50 de ani, legiuitorul au adoptat o serie de derogări în baza cărora agricultorii pot avea acces pe piață în mai multe feluri, iar Parlamentul și această comisie, în mod deosebit, au jucat un rol esențial în cadrul ultimei reforme, făcând o serie de propuneri pentru o serie de noi derogări uh, și împreună cu Consiliul, Parlamentul a hotărât să se adauge noi reguli pentru trei sectoare, pentru culturile arabile, pentru carnea de vită și pentru uleiul de măsline. Și aceste reguli corespund răspund unor cerințe foarte concrete ale producătorilor din acest sector pentru a consolida puterea lor de negociere, mai ales în aval, adică în relația cu cumpărătorii. Și în momentul în care se confruntă cu aceste solicitări, Parlamentul a hotărât că aceste derogări nu trebuie să se mărginească numai la agricultori și nu trebuie să permite doar negocierea de prețuri și de cantități, Ce au dorit din partea acestora să meargă cu cooperarea mai departe și să facă o integrare a activităților. Adică să pună la punct punct uh, o, um, un demers, un proces durabil și constant, de pildă o platformă comună de distribuție pentru a spori nivelul de flexibilitate, de răspundere și, bineînțeles, viteza de distribuție. Și, bineînțeles, ca o șansă foarte bună lucru care le permite să-și consolideze poziția pe piață și în același timp le permite să uh, controleze mai bine în aval uh, ceea ce se întâmplă pe piețe și în același timp să combată factorii care ar putea influența aceste piețe în aval. Abordarea acestor noi derogări, de fapt, ne ajută foarte tare să ne atingem obiectivele pentru aceste trei sectoare și acest lucru înseamnă mai ales un nivel mai ridicată al agriculturilor și o creștere a productivității, o mai mare productivitate și în același timp niște prețuri de bun simț pentru cumpărători. Până la urmă, despre asta este vorba în tot ceea ce încercăm să facem. Ne dorim un sector agricol competitiv și ne dorim în același timp să putem face față solicitărilor în materie de concurență, mai ales în mod durabil în afara UE. Și, după cum știți foarte bine, noile reguli pentru acest sector sunt prevăzute de articolul 169 până la 171 din regulamentul OCP și acesta arată foarte clar că agricultorii au dreptul să vândă și să stabilească, deci prețuri și cantități și alte lucruri care țin de comercializare. Uh, cât, câtă vreme acestea sunt rezonabile. Avem procent de 15% la carnea de vită și 20% pentru uleiul de măsline, mai ales dacă sunt organizați în formă de OCP care derulează aceste activități. Aici se poate vorbi despre um, hipermarketuri sau despre orice alte magazine de acest gen, iar opțiunea făcută de către juitor a fost limpede. Pentru a ne atinge obiectivele PAC în aceste domenii, avem nevoie de un echilibru foarte atent și ne dorim să avem mai multe argumente de negociere, un plus de eficiență și în același timp să combatem structurile de monopol. De aceea, domnule președinte, iată câteva observații așa de început pentru a situa în contextul pe care îl joacă agricultura și politica agricolă comună, mai ales pentru subiectele pe care le dezbatem. Și acum are cuvântul doamna comisar Vestager. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și doresc să vă mulțumesc și pentru invitație. Și eu doresc să vă mulțumesc, adică de la sine înțeles că sunt pe deplin de acord cu uh, intervenția colegului meu, însă aveam, aș fi vrut să spun câteva cuvinte referitoare la ceea ce am făcut noi până în momentul de față, și anume clar, uh, nu cred că e de ajuns să avem uh, niște reguli, nu în uh, codurile noastre de legi. Pur și simplu, în manualul de drept, trebuie ca ele să devină realitate pentru cei care trebuie să le și folosească. Și firește că trebuie să fie accesibile aceste legi, să fie inteligibile și în același timp să ofere orientare în sensul adevărat al cuvântului, pentru că altfel toată activitatea depusă în calitate de legiuitor nu o să dea niciun fel de roade. Și uh, uh, Comisia dumneavoastră a cerut un plus de coerență în această aplicare a legii în statele membre. Sunt de acord cu acest lucru și acesta este motivul pentru care Comisia a lansat acest proiect de orientare generală pe care le dezbatem astăzi. Pentru că Aveți dreptate, există diferențe foarte mari între statele membre și acest lucru perturbă uh, concurența loială și vorbim despre eforturile comune pe care le fac Digi Agri și Digi Concurență și pot să vă spun că am invitat pe toată lumea la comentarii, indiferent că e vorba de uh, agricultori, depinde despre ce este vorba și uh, e vorba despre membrii acestei comisii până la urmă și motivul pentru care am invitat uh, pe cât mai mulți factori implicați să își uh, exprime o opinie este pentru că ne dorim ca acesta să fie, nu știu, cât mai utilă această consultare. Și practic, uh, aceste orientări generale pot fi folosite de îndată și deci nu e nevoie ca ele să mai fie încă o dată transpuse la niciun nivel pentru a fi utile, motivul fiind acela că trebuie să fie aplicate toate aceste noi prevederi și în același timp uh, trebuie să fie verificată conformitatea cu aceste reguli și dacă trebuie să facem autoevaluare, bineînțeles că este nevoie de orientări generale care să uh, fie inteligibile și accesibile, pentru că dacă nu, înseamnă că avem o sarcină cât se poate de complicată. Pentru că aceste orientări generale au nevoie de un manual și să dau foarte multe exemple în legătură cu modul în care funcționează aceste reguli în diferite situații. Mai mulți participanți uh, la consultările publice au insistat pe această idee a caracterului practic și au cerut exemple practice, de fapt, iar uh, serviciile noastre prelucrează aceste date tocmai pentru ca ele să fie mai utile. Pentru că, de fapt, ideea tocmai asta este să fie accesibile cetățenilor și să permită agricultorilor și investitorilor să le folosească la modul cel mai simplu cu putință. și din punctul meu de vedere, este extrem de important să spun că aceste orientări generale, de fapt, nu vin cu noi cerințe și cu noi condiții și nici cu noi proceduri Uh, comisia s-a mărginit să explice și să dezvolte noile reguli pe care le adoptă legiuitorul. De asemenea, este foarte important ca aceste orientări generale să fie rezultatul unor consultări amănunțite a autorităților în materie de concurență și a ministrului agriculturii. Firește uh, asta și înainte de consultările publice și asta pentru că aceste consultări au rolul de a se asigura că aceste orientări generale de fapt reflectă trăsăturile acestui sector. Așa cum uh, spunea și domnul comisar uh, Hogan, o serie de reguli care sunt valabile pentru alte sectoare nu sunt valabile pentru agricultură, motiv pentru care există această nevoie de a coopera de cu autoritățile naționale Uh, cu agricultorii și cu miniștrii de resort, tocmai pentru ca lucrurile să iasă așa cum trebuie. Și de aceea, um, aceste orientări generale ar trebui să permită o aplicare comună a noilor prevederi, așa cum uh, dorește și legiuitorul întreaga Europa. Însă, acest proiect de orientări generale a venit cu o serie de comentarii foarte utile în cadrul uh, consultărilor publice și probabil că știți și dumneavoastră că am primit uh, comentarii foarte consistente din partea Comisiei Agri și uh, suntem pe deplin recunoscători să aflăm că ați făcut acest efort, uh, un efort uh, susținut și această contribuție, precum și reuniunea de astăzi, bineînțeles că ele vor fi reținute ca atare, uh, în discuția uh, cu privire la orientările generale și pentru a stabili varianta finală. De aceea aș dori să mă refer la câteva lucruri pe care le-a menționat și Comisia. Dumneavoastră ați cerut opinia Comisiei în legătură cu derogările privind uh, practice în materie, mă rog, practicile care țin de concurență în materie de agricultură și acestea sunt prevăzute la articolul 206-209 din, această, uh, din regulamentul OCP și eh, domnul comisar Hogan și cu mine ne-am orientat eforturile către aceste prevederi care sunt de fapt noi eh, în, OCP, în regulamentul OCP și eh, vreau pur și simplu să vă spun că de fapt aceste regulamente se referă la comercializarea de produse care vin din culturile arabile, ulei de măsline și carnea de vită. Vorbim de idei noi și, de fapt, constatăm că există o nevoie reală uh, pentru a lămuri lucrurile exact în aceste domenii. Și în ceea ce privește alte sectoare ale agriculturii, serviciile Comisiei au solicitat de asemenea îndrumare din partea unui anumit sector și e vorba despre producătorii de, za de zahăr, da? Și mi se pare că este de bun simț acest lucru câtă vreme producătorii de zahăr de fapt se confruntă cu noi condiții, asta până în 2017, având în vedere că vorbim de schimbări profunde ale regimului juridic și uh, analizăm această problemă și încercăm să obținem obținem, să spunem, un fel de îndrumare suplimentară în acest sens. Vorbeați dumneavoastră de o nevoie de a avea mai multă orientare în acest sens, cum definim noile concepte de poziție dominantă pe piață și abuz de poziție dominantă. Legislația în materie referitoare la aceste concepte mm, um, explică aceste concepte și regulile generale în materie de concurență pot foarte bine să fie oferite de către doi producători mă rog, pentru a vedea cum se, poate aplica, se pot aplica aceste concepte și firește că serviciile noastre sunt și gata și sunt și dispuse să ofere în continuare sprijin în legătură cu modul în care s-ar putea folosi, obține și folosi aceste informații pentru că sunt importante pentru activitatea prevăzută. Și uh, așa vreau pur și simplu să spun câteva cuvinte în legătură cu procedura. Revizuim acum comentariile pe care le-am prezentat. E vorba de ce s-a întâmplat în data de 5 mai și în același timp o să finalizăm uh, aceste date, mai ales în ceea ce privește comentariile făcute în această seară și firește că suntem de acord cu ceea ce a spus și Comisia, și anume că ar trebui să puteți să aveți un cuvânt de spus înainte să se încheie consultările. De pildă în întâlnirea de astăzi. Deci, întâlnire este ultima etapă înainte să se solicite poziția Comisiei pentru, de resort și această comisie, bineînțeles că se va reuni în luna septembrie. După aceea o să supunem acest text spre adoptare Colegiului Comisarilor și dorim să facem acest lucru de îndată ce se va putea în cursul toamnei, însă cred că știți și dumneavoastră că am înaintat aceste orientări și ele trebuie să fie gata în septembrie și de îndată după aceea trebuie să ajungă în colegiu. Atât comisarul Hogan și cu mine. I committed to this. Ne-am luat acest angajament uh, pentru că există dificultăți pentru toți agricultorii din Europa, atât în ceea ce privește contribuțiilor, dar și în ceea ce privește uh, problemele cu care se confruntă ei. Uh, bineînțeles că facem tot ce putem pentru ca aceste orientări să și funcționeze, să fie cât mai la obiect și cât mai accesibile și inteligibile cu putință. Și cred că atât comentariile în scris trimise de această comisie și mai ales această întâlnire cred că va fi foarte utilă ca să putem să atingem acest scop. Apeluję też, abyśmy korzystali z tej formy pisemnej komentarzy, o której... Așadar, propun să profităm de forma închisă a comentariilor noastre, așa cum a propus doamna comisar Vestager, și de aceea propun să începem să dăm cuvântul coordonatorilor de grupuri. De aceea o să vă rog să vă înscrieți ca să putem să ne organizăm timpii de intervenție. Vă rog, să avem o oră la dispoziție. Vă rog să vă anunțați acum intenția de a interveni și vă rog să-mi anunțați intenția. Domnule coordonator, vezi? Dumneavoastră sunteți primul, coordonatorii vorbesc cât vor ei, dar v-aș ruga totuși să nu lungiți foarte tare. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Hogan, domnule comisar Vestager. Vă mulțumesc mult că sunteți aici astăzi. Nu o să vorbesc până la 8 și jumătate, cu toate că ar fi posibil acest lucru. Mulțumesc uh, pentru faptul că putem să discutăm astăzi acest subiect important. Este un subiect care ne preocupă pe toți. În grupul uh, PPE discutăm adesea aceste subiecte și subiectul concurenței și de naturare concurenței sunt subiecte foarte importante. Domnule comisar Hogan, nu sunteți responsabil uh, de acest uh, subiect. Uh, doamna comisar, dumneavoastră sunteți responsabilă. Am aici compendiumul tuturor informațiilor primite de la statele membre. Dacă ne uităm la aceste informații, vedem că uh, avem niște denaturări ale concurenței pe piață în momentul de față, așa cum nu le aveam acum 10 ani. Și întrebarea este dacă această situație corespunde legislației Uniunii Europene. Pentru că uh, Uh, dacă ne uităm la faptul că există plăți care sunt uh, cuplate în anumite țări și în altele nu, în Germania, de exemplu, nu avem astfel de plăți, trebuie, cred că, să începem și să discutăm dacă vrem să introducem și noi plățile cuplate Mi se pare că faptul că nu există același tip de plăți în toate țările reprezintă o denaturare puternică a concurenței. Și regret acest lucru. Dar așa am decis noi lucrurile și acum trebuie să Uh, acceptăm situația. Dar, domnule comisar, doamnă comisar, cele mai mari denaturări ale concurenței le avem în uh, domeniile unde nu există competență la nivel european. În dreptul fiscal, de exemplu, în Danemarca nu, se, nu există taxe și impozite pe um, motorina folosită în agricultură, în timp ce în alte țări există, ceea ce este o mare denaturare concurenței, duce la, o, la denaturare concurenței, dar acestea sunt chestiuni care țin de suveranitatea statelor membre. Uniunea Europeană nu poate să intervină. Și uh, există țări în care există fiscalitate legată de utilizarea de pesticide și în alte țări nu există uh, taxe și impozit în acest domeniu. Sau cerințele legate de mediu sunt foarte diferite de asemenea. Sunt chestiuni care țin de suveranitatea statelor membre și președintele Juncker cu propunerea ca statele membre să decidă fiecare cu privire la importurile de OMG-uri. Acest lucru duce la următorul factor care va duce la denaturarea concurenței în Europa și eu sper să reușim să-l convingem să renunțe la această idee. De asemenea, uh, sunt uh, diferențe foarte mari în prețurile de arendă, care de asemenea nu pot fi uh, decise de către comisie. Dacă ne uităm, chiar și în interiorul Germaniei există diferențe foarte mari cu privire la prețurile de arendă, apoi prețurile, prețurile la energie. Și aici este un subiect care e în competența statelor membre. Cât de ridicate sunt prețurile la energie? Unde am putea să găsim noi soluții? De exemplu, dacă am reușit să introducem uh, norme unitare la nivel european cu privire la motorina uh, bio, motorina la biocombustibil, uh, am putea eventual să, prin orientări, să reușim să introducem o abordare unitară. Eu sper că aceste orientări, într-adevăr, să-și găsească și aplicabilitate. Și se vorbește despre consolidarea, despre împuternicirea producătorilor. Eu de multă vreme discut cu producătorii de lactate și uh, acum 15 ani, acum 10 ani, existau uh, producători diferiți uh, în nordul Germaniei față de sudul Germaniei și uh, prețurile erau uh, diferite, dar totul mergea bine. Apoi au început importurile din alte țări și uh, prețurile au căzut. Deci în uh, țara noastră, chiar dacă au existat o mare diversitate de producători și de prețuri între nord și sud, nu s-a întâmplat nimic, dar în momentul în care au venit importurile, situația s-a deteriorat. Uh, nu vreau să uh, lungesc prea mult vorba acum, știu că și alți colegi doresc să iau cuvântul. În orice caz, cred că ar fi important, pentru că ați vorbit despre zahăr și la lapte, de asemenea, ar fi foarte bine să să remedieze situația existentă, astfel încât producătorii agricoli să poată să-și financeze activitatea. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și sper ca aceste orientări, într-adevăr, să producă efecte pozitive. de Castro, Domnul De Castro. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc eu să recuperez cele câteva minute care au rămas de la colegul Albertes. Așa este. Trebuie să mulțumesc doamnei comisar Vestager, do mulțumesc domnului Phil Hogan, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și, într-adevăr, este extrem de interesant să dezbatem, să dezvoltăm acest subiect al concurenței într-un domeniu care se confruntă cu perturbări ale concurenței, cel din domeniul agriculturii. Așa cum spunea și colegul nostru Albertes, există multe situații de acest gen, însă situația în legătură cu care uh, cred că se impune să uh, vorbim astăzi, vorbim despre despre problema derogărilor și vorbim despre comunicarea dumneavoastră prin intermediul orientărilor generale care încearcă să se ocupe de această problemă, mai ales în cele trei domenii. E vorba despre culturile arabile, carnea de vită și uleiul de măsline. Vorbesc însă acum și mă refer la întregul sector agricol și vă reamintesc că sectorul acesta este unul deosebit foarte bine definit uh, în uh, teoria economică. Vorbim despre un sector care nu are foarte multe posibilități care să influențeze în vreun fel uh, prețurile spre sectoarele în aval, care sunt de fapt mult mai concentrate, dacă ne gândim la industrie și distribuție. Ori aici, firește că nivelul de concentrare permite mult mai multă capacitate de negociere în, decât au până la urmă agricultorii. Problema apare tocmai din posibilitatea pe care are politica de a veni cu răspunsuri concrete în ceea ce privește privește reunirea agricultorilor și pentru a putea mobiliza aceste organizații astfel încât să reușească să contrabalanceze uh, mobilizarea de forțe cu care se confruntă agricultorii în aval. De aceea aceste măsuri sunt binevenite și la fel și orientele generale care permit astfel agricultorilor și nu numai, uh, prin propriile declarații făcute, le permit, să spunem, să folosească mai bine și mai atent aceste derogări pe care le-am introdus și uh, de altfel, uh, în mandatul precedent am făcut foarte multe eforturi și putem extinde aceste derogări. Trebuie specificat foarte bine că agricultorii trebuie să poată folosi foarte bine aceste instrumente, însă de multe ori, din păcate, am văzut la nivel mai multor sectoare că acest instrument există, însă, deși există, nu se folosește foarte mult, deși există anumite cerințe, mai ales din partea acestui mediu, tocmai pentru a putea contrabalansa această putere contractuală care este generată în aval. Așadar, ă, doresc să vă mulțumesc pentru comunicarea pe care mi-ați ă, transmis-o și, într-adevăr, vorbim despre problema perturbării concurenței, o problemă foarte extinsă Însă, cred că munca pe care o depune dumneavoastră este una cât se poate de importantă și uh, cel mai bine ar fi să încercăm să explicăm aceste, aceste lucruri opiniei publice europene, pentru că de foarte multe ori autoritățile în materie de concurență, autoritățile antitrușele care controlează uh, piața, nu prea înțeleg faptul că acest sector agricol este unul foarte variat și acest lucru este un pic paradoxal, mai ales că avem un sector agricol care uh, Uh, se confruntă cu această problemă a unor prețuri scăzute, volatile. Am tot vorbit cu domnul Hogan. Mai departe însă sunt alte sectoare în aval care reușesc să profite de această situație de incertitudine în condițiile în care vieții agricultori suportă efectele de fapt. Mulțumesc! Yes, thank you, Chair. Dear Commissioner Hogan, dear... Domnul Hajtoma, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule comisar. Cred că este bine că vreți să le permiteți fermierilor să se descurce mai bine cu regulile concurenței, dar milioane de agricultori sunt uh, strânși uh, cu ușa în uh, lanțul de producție. Pentru că, pe de o parte, există toate uh, cheltuielile cu uh, îngrășămintele, cu mașinăria și, pe de altă parte, sectorul de retail este foarte bine organizat. Și consumatorii, singur, cumpără în sectorul de retail, însă noi ar trebui să ne focalizăm mai mult asupra costurilor de producție, care sunt cealaltă parte a ecuației. Am o cerere pentru dumneavoastră, doamnă comisar Vestager. Vreau să vă întreb ce puteți să faceți în, la DG Concurență pentru a monitori, monitoriza cu atenție situația costurilor de producție și pentru a putea reacționa rapid atunci când se găsesc probleme. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję. Pani poseł Senra. Bardzo ci proszę. Doamna Senra. Señor eh, presidente, bueno, yo acabo de incorporarme. Mulțumesc, domnule președinte. Eu tocmai am reușit să mă alătur dezbaterii. Din păcate n-am putut să fiu aici de la început și deci n-am putut să ascult uh, prezentările celor doi uh, domni comisari. Dar Aș dori să um, menționez și eu câteva preocupări legate de domeniul concurenței. Mi s-a spus uh, că regulile de concurență sunt necesare pentru a-i proteja pe consumatori și pentru a avea prețuri echilibrate. Dar, în experiență, am văzut că, în practică, în ultimii ani, consumatorii nu au obținut niciun fel de beneficii de pe urma regulilor de concurență și sectorul producător, agricultorii, au suferit de pe urma consecințelor acestor norme, acestor reguli care le-au cerut să-și uh, Uh, care le-au subminat practic toată puterea uh, de negociere colectivă. Mi-aduc aminte că acum mulți ani organizațiile de producători puteau să se așeze la masă și să negocieze cu um, industria prelucătoare pentru a ajunge la un acord cu privire la prețuri. Și nu au fost probleme în momentul uh, acela, dar această putere de negociere a fost uh, distrusă și cred că acesta a fost uh, obiectivul ca agricultorii să rămână neajutorați în mâinile industriei. Și operatorii industriali au uh, uh, fost în situația de a încheia acorduri, ceea ce agricultorii nu mai puteau să facă. Și în domeniul, în sectorul laptelui, uh, au uh, apărut, uh, uh, în momentul în care au apărut amenzi, până la urmă, uh, consumatorul final a fost cel care a suportat uh, banii sau tot uh, agricultorii. Deci trebuie să, re, să ajungem la o situație în care puterea de negociere a agricultorilor să fie restabilită. Și administrațiile locale ar trebui să poată să acționeze ca și mediatori în cazurile în care nu există, nu se ajunge la un acord. Acestea am, au fost comentariile mele. Mulțumesc, domnul Hoisling. Mulțumesc pentru această dezbatere. Nu știu a câtea dezbatere este pe acest subiect. Noi, în mod periodic, avem această dezbatere și avem întotdeauna ajungem la concluzia că trebuie să facem ceva și de fiecare dată constatăm că situația din nou s-a înrăutățit pentru agricultură. Și pentru asta ajunge să vedem niște cifre. Cele mai mari 10 lanțuri de supermarketuri uh, dețin 40% din piață, în unele țări chiar uh, 57% din, uh, din piață sau chiar uh, 3 sferturi din piață, deci din, în unele cazuri nici nu mai există concurență. Și am văzut că în cazul laptelui am încercat să îi uh, să consolidăm puterea producătorilor cu propunerile noastre care n-au mers destul de departe, dar oricum măcar au fost o încercare uh, și dacă un agricultor nu are posibilitatea să uh, își caute uh, partenerul pentru că există doar un singur uh, uh, partener care poate să-i preia laptele, atunci, într-adevăr, este rolul nostru să consolidăm poziția agricultorului în această situație. Pentru că, bun, acum au fost uh, Uh, eliminate cotele la lapte. În momentul de față, uh, agricultorii din domeniul lactatelor uh, nici nu mai pot să încheie acorduri colective în Germania pentru că se spune că sunt o situație de cartel. E ilegal acest lucru. Deci, bun, producătorii din sectorul lactatelor, din păcate, nu sunt avantajați de norme pentru, în ceea ce privește organizarea lor. Și acum trei ani, s-a prezentat un raport în Parlamentul European și mi se pare că din măsurile pe care le-am cerut nu s-a uh, pus în aplicare aproape nimic și domnilor comisari, mă, mm, sunt dezamăgit pentru că mi se pare că ceea ce am auzit astăzi sunt doar niște cuvinte frumoase care vin mult prea târziu pentru agricultorii noștri. O să votăm pachetul privind laptele, știm cu toții care este situația pe piața laptelui acum. Uh, s-a promis o piață dereglementată și extinderea la piața mondială și în momentul de față agricultorii se confruntă cu niște uh, prețuri, uh, cu scăderi de prețuri devastatoare și e nevoie de măsuri care să fie introduse nu doar în cazul uh, celor trei sectoare pe care le-ați numit, ci și în sectorul laptelui, pentru că agricultorii nu mai reușesc să se descurce. Deci e nevoie să facem ceva Eh, ceea ce a spus Albertes, eh, din păcate, eh, este pe lângă subiect, mi se pare, pentru că nu e vorba aici de fiscalizare, ci e vorba de consolidarea poziției agricultorilor. Aceasta este sarcina noastră. Nu știu ce se va întâmpla dacă peste șase luni sau peste un an mai ne întâlnim să discutăm această situație. Eu sper ca la momentul respectiv să putem constata că situația s-a schimbat, pentru că speranța moare, moare ultima, dar totuși la un moment dat trebuie să facem ceva, domnule comisar może więcej optymizmu panie pośle. pan poseł agnew bardzo proszę. ar fi poate bine să avem și o notă de optimism. Da, iată, avem aici comisarul pentru agricultură și comisarul pentru competiție, pentru concurență, dar uh, și asta este bine, pentru că oricine ar fi însărcinat să se ocupe de uh, lanțul de furnizare, trebuie să satisfacă obiective oarecum opuse. Pe de o parte trebuie să se asigure că toată lumea care trăiește sub umbrela lor are uh, destulă hrană. Pe de altă parte uh, trebuie să se asigure că există o siguranță alimentară, astfel încât să nu devenim dependenți de importuri. Deci producția trebuie să fie viabilă și are nevoie de sprijin. Iar aceste două lucruri sunt uh, greu de reconciliat aceste două aspecte. Sigur că vorbim, dar sunt întrebat dacă se face ceva. În uh, Regatul Unit se fac eforturi. Vreau să vă vorbesc despre ouă, pentru că mă pricep la asta. Dar în acest uh, domeniu producătorii adică supermarketurile au devenit foarte puternice pentru că au putere de cumpărare și nimeni nu a putut să țină pasul cu uh, aceste supermarketuri. În cazul în care Deans și Stonegates au fuzionat, uh, firma a devenit foarte puternică și au putut să se uh, ia uh, la trântă de la egal la egal cu supermarketurile, pentru că aveau acest volum uriaș de producție. Dar, în ciuda fuz- acestei fuziuni, Comisia Britanică pentru Concurență a spus asta este împotriva interesului consumatorilor de ouă pentru că avantajează producătorii. Și atunci uh, Consiliul Concurenței a anulat această fuziune și uh, prețul uh, ouălor a redevenit nesatisfăcător. ambala, cei care ambalau ouăle, pe de altă parte, le-au spus producătorilor că pot să le ofere prețuri uh, rezonabile, dar li s-a cerut să reducă produc- producția pentru a menține nivelul de preț. Acest lucru a fost făcut până la urmă de mai mulți uh, producători, surplusul a dispărut, însă Consiliul Concurenței iarăși uh, a considerat că situația este dezechilibrată. Acum câteva cuvinte despre Brazilia. Cred că ministrul agriculturii din Brazilia este uh, aici. Acolo lucrurile se fac mult mai bine. Dacă există concurență reală, vor introduce măsuri de piață stabilesc, fixează prețurile pentru consumatori din motive politice ca să uh, dețină controlul asupra pieței sau din motive politice. Este o temă interesantă și mă bucur că discutăm despre ea. Tak, pa, tak pamiętamy wszyscy spotkanie z ministrem rolnictwa Brazylii. Da, mă bucur să ne-au notat la această întâlnire cu ministrul brazilian al agriculturii. Acum continuăm să dăm, cuvint, să dăm cuvântul la deputaților. Mai sunt foarte mulți înscriși la cuvânt. Aș propune un minut și jumătate de persoană. Domnul Dante, raportorul nostru în problema reformei politicii agricole comune. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, doamnă comisar, suntem uh, foarte bucuroși să putem evoca problema foarte spinoasă a concurenței. Trebuie să marcăm dovoința legiuitorului în uh, ultima reformă a PAC, uh, pentru că constatăm că majoritatea statelor membre um, consideră oportun să cons- să consolideze drepturile producătorilor de a se organiza pentru a face față uh, competiției în aval. Aici nu e vorba nici de Windows, uh, nici de Google, ci de o masă mare de producători care știu doar să producă, dar nu prea se pricep să comercializeze ceea ce produc. De aceea trebuie consolidate asociațiile producătorilor, consolidate puterile filierelor, rețelelor, pentru a da unei mase de mici agricultori un adevărat drept de exprimare în domeniul economic. Și asta vrem să promovăm noi în uh, reformă pentru că până acum uh, Parlamentul și uh, Comisia și Consiliul uh, au tratat această problemă cu ușurință. E nevoie deci de structuri, de înființarea de structuri. Avem nevoie de linii de orientare, un, un soi de manual, dacă vreți, care ar trebui publicat de comisie pentru a permite agricultorilor, tuturor agricultorilor care nu dispun de armate de avocați, cum au atâtea firme multinaționale, să permită deci agricultorilor să-și promoveze produsele indiferent de legislația din statul membru din care provin. Activitatea raportorilor a arătat că există practici foarte diferite ale autorităților uh, pentru uh, concurență în uh, țările noastre, deși legislația este asemănătoare. Acum, ca să închei, mi-aș permite, doamnă comisar, să vă pun o întrebare. De vreo 50 de ani încoace, e clar că legislația privind concurența a fost realizată în uh, beneficiul consumatorului. Acum am ajuns într-un punct uh, în Europa la o situație în care dreptul concurenței trebuie să țină cont și de, proble- de problemele Uh, înființării și păstrării locurilor de muncă. Pentru că e clar că în agricultură ajungem să recurgem la importuri și în acest caz pierdem locuri de muncă. Trebuie să apărăm uh, cetățenii și în calitate de consumatori, dar și în, calitate, în calitatea lor de um, lucrători. Doamna Hans Garcia. Mulțumesc, sunt de acord cu dumneavoastră. Sectorul trebuie să câștige în competitivitate, în inovație. Studiile care au dus la reforma politicii agricole comune, asta au spus. Eh, dar proiectul care ne este prezentat are lipsuri. Se vorbește despre Uh, legalitatea contractelor, dar se ignoră aspectele ce țin de competitivitate și de concurență. În Spania, de exemplu, autoritățile concurent uh, pentru Consiliul Concurenței a luat decizii care au afectat uh, producătorii din Franța. Trebuie să avem, deci, grijă și la aspectul transfrontalier. Trebuie, și, uh, trebuie ca sectorul uh, de retail să practice, de asemenea, prețuri rezonabile pentru consumatori. eu cred că a cere ca cel mai mare procentaj de o ulei de măslină provine de la anumiți producători care îmbuteliază uleiul numai în sticle. Mi se pare că a impune o asemenea măsură este puțin uh, dezechilibrat. Domnul Bove, domnule președinte, doamnă și domnule comisar, colega mea a amintit că în 2012 am votat un raport în Parlamentul European în legătură cu creșterea plus valorii în lanțul alimentar de la producător până la distribuitor. Acest raport a fost votat cu o largă majoritate sprijinindu-ne pe fapte concrete. În ultimii 15 ani, cea mai mare parte a plus valori din agricultură, din, din agricultură a scăzut, am pierdut de la 30 la 20%, ceea ce înseamnă că producătorii au uh, pierdut în favoarea transportatorilor și a procesatorilor și a distribuitorilor. Michel Danta aminta și el adinauri că astăzi trebuie să relansăm pondera valorii, plus valorii pentru producători în acest ansamblu. În 2009, în ciuda măsurilor luate, prețul laptelui nu a scăzut, deci măsurile concurențiale nu au fost luate. Producătorii nu au beneficiat. Al doilea exemplu, și este unul șocant, atunci când producătorii de legume s-au organizat, mai ales în Franța, au fost atacați de către Europa pentru că se organizau pentru a lupta pentru drepturile lor și pentru a demasca concurența neloială. Cred că astăzi uh, producătorii nu sunt amenințarea, ci e vorba de marile grupuri de distribuție și acestea, aceste lanțuri uh, atunci când se organizează, când se asociază, nu sunt atacate pentru uh, distorsionarea concurenței. Din contră, sunt felicitate. Dar haideți să ne gândim la totalitatea sectoarelor agricole, nu doar la acestea trei. Nu s-a vorbit decât despre trei sectoare. Fructe și legume, pentru mine, este un sector fundamental în această dezbatere, încă de la început. Vă mulțumesc! Vreau să mulțumesc mai ales doamnei comisar pentru concurență, pentru prezența sa. E un semn bun pentru activitatea noastră. Vreau să-i mulțumesc și domnului comisar pentru agricultură, care vine pe la noi mai des. Împărtășesc preocupările menționate până acum de colegii mei și vreau să vă întreb de ce s-au menționat doar unele produse și altele nu. De exemplu, laptele, Aș vrea să vă întreb dacă există noi orientări uh, care vor apărea în curând. Care este de asemenea încadrarea cooperativelor în ceea ce privește liniile de orientare privind concurența? Se va menționa în aceste orientări că cooperativele pot fi considerate asociații de producție și pot beneficia de același avantaj în termen de concurență? Uh, pentru că redactarea punctului 13 pentru mine nu este clară. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna deputat Marghiles. Mulțumesc, uh, mulțumesc președintelui și comisarilor. Îmi cer scuze că am întârziat. Doamna comisar, am fost uh, bucuroasă să vă aud spunând că sectorul agricol se confruntă cu provocări evidente atât uh, pe partea de producție cât și pe partea de consum, pentru că agricultorii au ajuns uh, să nu mai fie cei care stabilesc prețurile produselor agricole. Există, sigur, probleme evidente în acest sector. Există probleme legate de practicile comerciale care au fost deja menționate. Domnul Dantan știm că am, știm că am făcut o, o treabă foarte bună analizând uh, lanțul de furnizare. Noi am votat de multe ori pentru o poziție mai puternică a Uniunii Europene în acest context pentru că este uh, curios cum statele membre iau poziții individuale și încearcă să-și uh, consolideze lanțurile de furnizare în agricultură de la producător până la uh, distribuție și ne îngrijorează faptul că nu există niciun fel de transparență în stabilirea prețurilor. Toți cumpărăm mâncare, dar nu înțelegem niciunul cum se creează aceste prețuri cum se formează ele, mai ales dintr-un punct de vedere al durabilității, nu înțelegem cum continuă să funcționeze acest lanț de distribuție in, inegal. Fiecare comisar care a trecut uh, prin această funcție a reușit să reducă cumva veniturile pentru fermieri. Li s-a spus, mergeți la piață cu produsele voastre și piața va regla prețul. În Germania aflu că se vor lua măsuri și am să citesc din scrisoarea pe care domnul Juncker va trimis-o atunci când va numită în funcția de comisar. Vi s-a spus aici în scrisoare că veți reprezenta un nou început în acest domeniu. Eu sunt la al treilea mandat și vă spun sincer că am urmărit inițiativa pentru lanțul de furnizare uh, în toți acest, acești ani am avut uh, cuvinte foarte frumoase, dar s-a făcut foarte puțin la nivelul acestei comisii, pentru că Comisia Europeană a făcut foarte puțin în această direcție și trebuie în sfârșit să luăm în considerare această problemă a durabilității, pentru că problema alimentelor ieftine nu este răspunsul la toate problemele. Autoritățile pentru concurență iau măsuri, dar ce fac ele nu este suficient. Am văzut uh, din partea colegilor efecte concrete în legătură cu uh, reacțiile strani ale producătorilor în raport cu ceea ce fac uh, distribuitorii. noi, ca și consumatori, mergem la supermarket și alegem, dar avem oare o adevărată alegere la dispoziție? Am să depășesc puțin timpul de a vorbi. Cred că avem ocazia unică să avem acum cu noi doi comisari foarte importanți, cu portofolii importante, care se ocupă de sectorul nostru. Ne dorim acțiune și sper că atunci când vom finaliza acest raport, Comisia îl va lua în serios și va reuși să reformeze lanțul de furnizare alimentar într-un mod transparent și care să beneficieze atât producătorilor cât și consumatorilor. Da, rolul meu nu este acum foarte plăcut, dar trebuie să-mi joc uh, rolul, doamna deputat. Da, mulțumesc și eu. Uh, vă mulțumesc că sunteți atât de binevoitor cu mine. Vreau să mulțumesc și eu uh, comisarilor pentru prezența lor. Este foarte important că avem aici uh, astăzi doi comisari, comisarul uh, pentru agricultură, care este un obișnuit al comisiei noastre, și doamna comisar pentru concurență. Aș vrea să vă spun că Cunosc foarte bine sectorul uh, producției de ulei de măsline. Eu vin din uh, Andaluzia, unde acest sector are o pondere foarte mare. Este vital pentru uh, foarte multe comunități, municipalități. Iar astăzi avem această discuție foarte importantă despre sectorul uh, agricol și competiție. Trebuie să fim uh, conștienți de realitățile pieței, mai ales în ceea ce privește uleiul de măsline, unde există variațiuni foarte mari de la un an la altul în ceea ce privește volumele de producție. În ultimii ani acest nivel, uh, acest volum de producție a scăzut foarte mult și în momentul de față este o presiune foarte mare pe producători. aceștia trebuie să facă în permanență schimbări, să se adapteze și nu înțeleg întotdeauna ce se întâmplă. Deci trebuie să înțelegem care sunt problemele acestor oameni și sper că din acest uh, punct de vedere această reuniune va fi uh, una uh, constructivă. Am să vă transmit observațiile mele în scris uh, și am să mă refer în special la uh, sectorul uh, uleiului de măsline. În domeniul laptelui, cred că măsurile luate sunt uh, foarte bune. Uh, vom vota în curând uh, acest uh, raport. În Spania s-a prevăzut un maxim de contracte anuale, de contracte reînnoibile periodic, dar nu este suficient. Agricultorii se confruntă în continuare cu prețuri foarte scăzute pentru produsul lor. Uh, pe piața fructelor și legumelor avem o asociație de producători, un grup mare care reunește foarte mulți producători, însă nici aceștia nu pot să funcționeze bine în raport cu regulile pieței, cu măsurile concurențiale. Poate că în Spania se aplică reguli mai aspre. Încheie acum. Domnul comisar Hogan ne spunea că dorim cu toții ca sectorul agricol să fie mai echitabil, mai durabil, mai competitiv. Eu cred că toate acestea sunt deja îndeplinite, dar nu avem suficientă justiție în acest sector. Da, acum, doamnelor și domnilor, Sper să nu intrăm în uh, criză de timp, pentru că vrem uh, să ascultăm și uh, observațiile comisarilor. Vă rog să fiți conciși. Uh, am să fiu foarte scurt, ținând cont de ceea ce spunea dumneavoastră. În primul rând, salut și eu prezența celor doi comisari aici. Este absolut indispensabil această conlucrare între cele două comisariate, pentru că nu este suficient să produci. Ai nevoie de un uh, mediu concurențial sănătos, pentru că, într-adevăr, să devii uh, profitabil. Uh, și pentru că discutăm de ceea ce înseamnă realitățile din teren și legat de ceea ce înseamnă, uh, până la urmă, uh, echitabilitatea și echilibrul între fermieri. Să fim serioși, să plecăm de la ceea ce am discutat astăzi în plenul Parlamentului, plățile directe. Iată un prim punct în care, din păcate, discutăm de inechități și inegalități pentru că atâta vreme cât ai un fermier dintr un stat membru în uniunea europeană care îți pleacă de la 100 de euro sau 200 de euro pe unitatea de măsură raportată alți fermieri din alt stat care are poate șapte sute de euro pe aceeași unitate de măsură este greu să discuți de o chestiune care să fie echitabilă. Știu că domnul comisar Hogan are această chestiune în atenție și încearcă să, până la urmă să dea același start pentru toți fermierii și că este uh, oarecum greu. Dar, în același timp, aș vrea să ridic o, o problemă legată de ceea ce înseamnă cultivarea organismelor modificate genetic, fără neapărat să am eu ceva împotriva acestor uh, culturi. Însă, atrag atenția asupra unui fapt pe care eu nu, nu găsesc o explicație logică legată de ceea ce înseamnă imposibilitatea de a cultiva aceste organisme modificate genetic în anumite state membre sau nu are importanță la nivelul uniunii europene dar în același timp ele pot să fie importate. doamnă comisar nu cred că este normal până la urmă să avem această dublă măsură ori decidem că ele nu sunt bune pentru nimeni și atunci nu le mai uh, cultivăm dar nici nu le importăm pentru că aici este o sursă gravă de inechitate între fermierii mai ales dacă discutăm de ceea ce înseamnă soia modificată genetic. și pentru că uh, aici s-a discutat despre piața laptelui. Da, astăzi piața laptelui este foarte greu încercată și aici dumneavoastră de asemenea aveți un rol foarte important legat de ceea ce înseamnă uh, ce se întâmplă în piața laptelui, pentru că avem acest embargo cu Rusia și se pare că nu o să scăpăm foarte repede de el, termin imediat, domnule președinte, însă iată că avem piața, piețele din unele țări ale Uniunii Europene, în speță din România, ca să ne înțelegem, care este invadată de produse lactate care se vând sub prețul de cost se vinde sub un euro când prețul de cost al unui produs un kilogram de brânză de exemplu este de doi euro și iată că vine din afară cu un, uh, un euro ce fel de condiții de uh, echitate discutăm în, într-o astfel de situație? Cu siguranță nu și de aceea este nevoie de intervenția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Äh, mulțumesc, mulțumesc și celor doi comisari pentru că sunt astăzi aici, pentru că, într-adevăr, agricultura și concurența sunt două domenii foarte importante și, deci, uh, importantă dezbaterea. Trei observații importante. În primul rând, uh, uh, nu am discutat astăzi despre um, formarea prețurilor în agricultură, dar cred că Trebuie să vorbim despre adevăratele probleme. Și anume, s-a spus un lucru foarte important la început. Pe piața internă, piața internă trebuie să fie completată. Și trebuie să ne asigurăm că ceea ce am decis în domeniul pieței interne să fie aplicat. Uh, Mă gândesc, de exemplu, la plățile directe, care sunt, uh, între care există diferențe mari între statele membre și chiar în interiorul statelor membre. Aceste diferențe nu sunt justificate sau e foarte greu să fie justificate și duc la perturbări ale concurenței. Trebuie să fim foarte atenți când facem uh, reforma următoare să orientăm așa cum trebuie plățile directe. Apoi, regulile pieței. Pe de o parte, avem uh, lanțurile comerciale, care sunt uh, actori puțini, dar puternici, și pe de altă parte avem uh, agricultorii, care sunt mulți, nu sunt foarte bine organizați. Cum poate să se găsească un echilibru? Cum uh, pot fi uh, ajutați agricultorii să uh, discute între ei, să se unească, să încheie acorduri? Uh, în domeniul uh, cerealelor mi se pare că funcționează lucrurile destul de bine, dar în alt, domeniul altor produse, din păcate, mecanismele uh, nu funcționează bine și ar fi foarte bine să găsim soluții. Mulțumesc, domnul Oazu. Oui, merci, président. Alors, facilita... Mulțumesc. Da, vorbeați noastră de înleznirea regulă astfel încât agricultorii să se poată organiza, ca să poată face față hipermarketurilor. Foarte bine, foarte frumos, însă foarte mulți agricultori indiferent de ce domeniu, au uh, luat măsuri, s-au organizat împotriva hipermarketurilor și au protestat împotriva acestor practici care obligă să vândă sub prețul de cost. Și l auzeam pe domnul Phil Hogan, care spunea că trebuie să acordăm mai mare pondere agricultorilor pentru a avea o agricultură mai competitivă, mai echitabilă. Bun, bravo nasă, domnul Hogan, dar cum facem? Pentru că avem reguli de concurență într-un care se manifestă așa manieră astfel încât um, ajungem să fac, să facem să dispară pe micii agricultori. De altfel, asta se întâmplă și asta vedem în ceea ce privește creșterea animalelor de lapte și de altfel uh, crescătorii de animale se organizează ca să nu dispară. Însă acesta este o consecință a măsurilor dumneavoastră și nu cred că viitorul e prea luminos, nu cred că e bine ce se întâmplă pentru că acest lucru are uh, efecte asupra ceea ce se întâmplă la nivelul agriculturii, dar și în ceea ce privește deșertificarea mediului rural. Dziękuję pan poseł Europea. Ačiū pirmininkė Iš tikrųjų, šita tema per šios metus mes labai dažnai kalbame. Mulțumesc! Am discutat acest subiect deja de mai multe ori și aș dori să îl susțin pe cea, colegul meu, domnul Heusling, în ceea ce a spus. Într-adevăr, e momentul să acționăm, să facem ceva. Faptul că avem pe cei doi comisari uh, în mijlocul nostru astăzi este o dovadă pentru faptul că suntem conștienți de aceste probleme și că înțelegem că e nevoie de acțiune. Agricultorii din diverse sectoare nu pot să discute despre perspective, pentru că ei, în momentul de față, se ocupă de supraviețuire. De exemplu, în țările baltice, prețurile pe care agricultorii le uh, primesc astăzi sunt de două ori mai mici decât prețurile pe care le obțineau acum un an. Și oamenii se gândesc să se reorienteze către alte sectoare. Tinerii nu mai rămân în domeniul agricol. Este un fenomen firesc, pentru că ei văd că toate uh, regulile se aplică producătorilor de materie primă, dar uh, comercianții au uh, latitudinea de a alege așa cum uh, cred de cuvință, în timp ce agricultorii se confruntă cu falimentul, pentru că pentru că comercianții spun, bun, dacă nu acceptați prețurile noastre, vom importa produse din alte țări. E nevoie, deci, de decizii pentru a pune capăt acestui haos. Ar fi o opțiune să dăm uh, competențe înapoi statelor membre care să ia măsuri pentru a-și proteja piețele. Mulțumesc. Pan poseu de la el. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnule comisar, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Aș fi vrut înainte de toate să vă spun ce am pățit eu în calitatea mea de producător de legume și comerciant. Deci să vă spun ce am pățit eu cu produsele din grădina mea. De peste 25 de ani mă confrunt cu exact aceeași problemă cu lanțul de distribuție alimentar în sensul că mi se impun astăzi niște ambalaje pe care nici măcar nu le pot alege, nici măcar nu pot să negociez cât dau pe ele și nici măcar nu pot să mă asigur că sunt curate, uh, ca să nu mai zic, că nu știu dacă nu cumva intră în ferma mea sau nu tot felul de probleme care vin din cine știe ce virus sau cine știe ce altă boală uh, care, ce știu eu, din ce țară a ajuns în Europa. Aș fi vrut ca în calitate de agricultor aș vrea să fiu mai bine protejată de comisie în fața acestor practici abuzive și cred că astăzi este cazul să muncim uh, din greu în legătură cu aceste practici nerare, să combatem abuzul de, abuzul de poziție dominantă și să sporim competitivitatea și în același timp să avem grijă și în ceea ce privește gestionarea crizelor și, și în ceea ce privește adaptarea cererii și ofertei și să vedem cum se stabilesc prețurile, pentru că nu mai putem să continuăm noi, agricultorii, să suportăm reguli care uh, nu au nicio legătură cu concurența și care nu țin cont de un tip de producție care de fapt sunt uh, aleatorii din punct de vedere climatic, iar toate cataclismele de fapt au efecte profunde. Nu este nicio legătură între prețul plătit producătorilor și prețul pe care îl plătește consumatorul zi de zi. Mulțumesc!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 Panie przewodniczący! Bardzo ciekawa dyskusja z udziałem obojga państwa komisarzy. Mulțumesc foarte mult, mi se pare că e o discuție foarte interesantă și mă bucur să constat că avem aici eh, pe cei doi comisari și mă bucur și mi-ar plăcea să avem astfel de întâlniri mai des. De multe ori eh, ne întâlnim eh, cu, cu tot felul de oameni care nu văd nicio legătură între hrană și agricultură. Eu am impresia că laptele vine într-o cutie și habar n-au, de fapt, că ce presupune agricultura. Chiar dacă, să zicem, mai sunt câte unii care poate se gândesc la acest lucru, cine știe, poate că pentru ei nu e o problemă gravă, însă dacă oamenii politici consideră acest lucru, mă tem că asta chiar e o problemă. Și um, vorbeam de problema uh, zahărului, vorbeam și de uh, ecologizarea și inversirea agriculturii, vorbeam de sectorul agricol. De pildă pot să vă spun că în astfel de sectoare se impun o serie de sancțiuni dintre cele mai dure care se impun deci agricultorilor dacă își depășesc cotele. Mi se pare că nu e normal așa ceva și astăzi politica noastră trebuie să se schimbe, pentru că nu cred că ne mai putem permite să dăm banii pe mâncare, să importăm alimente. Vorbim astăzi despre uh, competitivitate iar um, agricultura europeană nu cred, nu mai are cum să fie una concurențială. Nu putem uh, să facem față concurenței cu Brazilia și cu Statele Unite și cu alte țări uh, și mai ales din motive climatice, dar uh, nici geografice și nici măcar pentru piața internă. Nu cred că putem să facem față concurenței. Există diferențe foarte mari între statele membre și de multe ori aceste diferențe uh, devin din ce în ce mai evidente, așa încât astăzi chiar trebuie să ne gândim, să-i ocrotim pe agricultori pentru că este important ca această agricultură să poată să supraviețuiască și abia după aceea o să vorbim de concurență și de competitivitate. Mulțumesc! Um, before I start, I'm just wondering, do all members from the Republic... Înainte să încep, uh, mă întreb dacă toți eurodeputații din Irlanda uh, primesc patru minute sau doar doamna McGuinness? Da, ok. Pentru mine cinci minute? Ați putea să-mi spuneți? Pentru că ați spus un minut pe persoană, dar uh, văd că unii colegi au putut să vorbească mai mult. Deci cât timp am la dispoziție? Un minut aveți? Doamna McGuinness a vorbit uh, mai mult pentru că Dumnezeu pregătește un raport pe acest subiect, pe lanțul de aprovizionare. Deci un minut jumate, nu mai mult. Alright, that's, that's good enough. Ok, bine. Dar uh, vreau să spun că eu sunt, vreau să fiu tratat ca membru cu drepturi egale, chiar dacă uh, nu primesc atâtea minte ca și doamna McGuinness. Da, am fost uh, un semn, uh, am fost un semn pe internet uh, care spunea, dacă mănânci ceva astăzi, mulțumește-i unui agricultor. Nu spunea mulțumește-i lui Nestle sau Tesco, ci dacă ai mâncat astăzi ceva, mulțumește-i unui agricultor. Și ar trebui, într-adevăr, să ne gândim la aceștia, pentru că fără ei, Tesco și Nestle nu ne vor hrăni copiii. Uh, și trebuie, de asemenea, să uh, avem grijă că agricultorii vor continua să existe. Dar noi facem exact opusul. Creăm o situație în care agricultorii nu vor mai avea niciun motiv să existe. Și atunci, ce vom face? Cred că un lucru trebuie să facem și poate ne-ar ajuta. Avem, auzim uh, foarte mult vorbindu-se de fair trade, de comerțul echitabil și eu îmi cumpăr uh, ceaiul de la producători de, din comerțul echitabil și știu uh, mulți uh, oameni care fac acest lucru pentru că consideră că fac lucrurile mai corect. Dar eu cred că uh, bărbații și femeile din Europa ar trebui să uh, poată atunci când își cumpără carne de vită să știe cât uh, primește agricultorul. Și cred că trebuie să educăm și publicul, publicul care nu provine din agricultură, care vin din familii ca și a mea, pentru că noi acasă n-am înțeles care sunt beneficiile uh, Uh, banilor care veneau în zona mea. Fie că era vorba de bani pe care, îi, pe care uh, îi primea tatăl meu ca și tâmplar sau banii pe care îi primeau un zugrav. Trebuie să educăm publicul pentru că uh, acesta trebuie să-și dea seama că dacă agricultorii pleacă din zona lor, nu vor mai veni bani în zonă. Uh, și astfel se vor schimba lucrurile. Dar în primul rând oamenii trebuie să știe exact cât bani ajung la agricultor pentru a putea să facă o decizie informată, pentru că trasabilitatea ar trebui să existe și mi-aș dori ca acest lucru să fie pus în practică. Mulțumesc, domnul Carti. Chairman, and thank you to... Domnul McCarthy. Mulțumesc domnilor comisari, mulțumesc domnul președinte. Uh, mă bucur că ambii sunt aici și sper ca doamna comisar Vestager a uh, obținut uh, cunoștințe uh, importante din partea noastră. Eu am trimis câteva întrebări uh, în scris, uh, mai ales referitoare la prețurile îngrășămintelor, pentru că sunt persoane care pur și simplu nu pot să înțeleagă cum anume ingredientele din uh, îngrășăminte uh, la acestea scade prețul, dar uh, prețul îngrășămintelor în totalitate de fapt crește sau rămâne același. Uh, de asemenea, am trimis uh, scrisori către mai multe direcții generale ale Comisiei referitoare la uh, impactul uh, și controlul procesatorilor de carne de vită. Știu că în țara mea ei dictează prețurile agricultorilor și um, toată lumea consideră că, de fapt, uh, este un cartel acolo. Uh, din nefericire, Comisia văd că spune uh, lucruri corecte, și anume agricultorii trebuie să fie plătiți mai mult pentru produsele lor, dar nu pare să ia măsurile rapide, necesare, atunci când marile corporații sunt ele cele responsabile pentru fixarea prețurilor. Prin agențiile naționale de concurență sau consiliile de concurență, uh, acestea uh, pot să îi uh, ajute pe agricultori să primească niște prețuri corecte, dar văd că nu se întâmplă acest lucru. Și întrebarea este dacă uh, personalul comisiei nu va colabora pentru a se asigura că, așa cum a spus și alți colegii, agricultorii primesc prețuri corecte și oamenii vor ști atunci când plătesc alimente, că plătesc calitate de cel mai înalt nivel, dar de asemenea că și agricultorii primesc o parte corectă din prețul pe care îl plătește fiecare consumator. Mulțumesc, domnule președintele. Pani, panu posuf. Mulțumesc. Bun, dacă am încheiat acum cu de cuvânt din partea domnilor eh, și domnilor europarlamentari. Vă rog să-mi permiteți să fac o propunere. Doamna comisar, puteți să răspundeți. Deci, încă o dată dăm cuvântul eh, invitațiilor noștri. Doamna comisar noastră, prima. Eh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru toate intervențiile. În primul rând, eu cred că e important să ne amintim de ce suntem aici. Și anume, pentru faptul că această comisie acționează în calitate de co-legiuitor împreună cu Consiliul pentru a schimba situația. Și de aceea am elaborat aceste orientări. Pentru că e nevoie de acțiune decisivă din partea Parlamentului European și a Consiliului. Și acesta este un mesaj important de ținut minte pentru ca lucrurile să se poată schimba. Suntem foarte precauți cu privire la modul în care vor fi utilizate orientările. Pentru că sunt de acord cu uh, toată lumea care a spus că nu uh, toți agricultorii au o armată de uh, juriști care să-i ajute să se descurce într-un, într-un cadru legislativ foarte complicat. Și de aceea am uh, fost foarte atenți la formulare, am dat la formulare, la uh, modul în care am explicat lucrurile, am dat exemple, astfel încât textul să fie utilizabil. Pentru că dacă nu, Uh, acesta va rămâne undeva pe un, uh, într-un sertar și nu va fi de ajutor în viața de zi cu zi, pentru că obiectivul este de a ajuta pe fermieri. Vorbim de trei sectoare, culturi arabile, uh, ulei de măsline și uh, carne de vită și mânzat. Deci vrem să-i ajutăm pe agricultori să se organizeze și să-și recâștige o parte din puterea de negociere care se pierde atunci când ești pe cont propriu. Sper că veți uh, citi în această lumină orientările pe care le-am elaborat. Și apoi, permiteți-mi să răspund la câteva dintre întrebările adresate. Să, în primul rând, corporațiile sunt acoperite. Uh, organizațiile de producători pot să uh, se constituie ca entitate juridică, ca persoană juridică și sunt acoperite astfel în orientări. Sigur că noi nu putem să organizăm pe agricultori, dar uh, eu văd că mulți dintre ei ar dori să uh, profite de noi posibilități pentru a avea o poziție mai puternică față de producătorii de materii prime, dar și față de comercianți. Și unul dintre lucrurile pe care le vom face după aceste uh, orientări vor fi finalizate, este să revizuim în continuare lanțul uh, valoric. Și s-a pus o întrebare referitoare la, referitoare la materiile prime, fie că vorba de energie, de îngrășăminte. Sigur că monitorizăm toate aceste sectoare cu mare atenție. Pentru că nu e vorba uh, atunci când prețurile cresc doar de abuz de poziție dominantă. Uh, sau de alte abuzuri, dar monitorizăm situația cu mare atenție, pentru că, așa cum s-a spus, atunci când ești o entitate foarte mică, poate trebuie să accepti uh, un uh, preț uh, într-adevăr un preț al materiilor prime pe care le cumperi și un preț mai departe când vinzi către comerciant. În al doilea rând, în ceea ce privește ambalarea alimentelor, chiar acum ne aflăm într-unul dintre stadiile finale uh, de investigare a abuzului pe, de piață în domeniul uh, ambalajelor, pentru că se pare că există nereguli pe unele piețe europene care um, se datorează unor forme de abuz și poate să pară o problemă minoră, dar pentru produsul în sine este o chestiune crucială, pentru că calitatea ambalajului și modul în care este ambalat produsul și alegerea, uh, puterea de alegere a producătorului cu privire la modul în care este prezentat produsul său, sunt chestiuni importante și trebuie investigate aceste cazuri care nu sunt spectaculoase la scară mare, dar care sunt esențiale pentru producătorii individuali. Deci investigăm uh, această situație. Apoi, urmărim uh, raportul privind uh, piața de retail. Și mă gândesc aici la etichetele private, de exemplu. Pentru că s-a pus întrebarea dacă aceste etichete nu reprezintă o barieră în calea inovării. Și deci vom continua să examinăm acest aspect. Și din punctul de vedere al concurenței, nu doar prețurile scăzute uh, ne fac griji și ne țin treci noaptea, și, ci și problema inovării, eficienței în termen general pentru consumatori. Este unul dintre motivele pentru care ne uh, preocupă aceste organizații de vânzători pentru a ajunge la o mai bună uh, eficiență, nu doar uh, poziția de negociere, fie că e vorba de stocare, de distribuție, de comercializare, modalități prin care putem să îi ajutăm pe micii producători, pe micii vânzători să aibă o poziție mai puternică. Și de asemenea, colaborăm cu colega noastră, doamna Pienkovska, care este responsabilă de domeniul pieței interne, cu privire la practicile comerciale neloiale. Pentru a vedea dacă e nevoie de să luăm inițiativa în acest domeniu și recunosc uh, îngrijorarea uh, dumneavoastră. Pentru noi, cel mai important lucru este să ajutăm într-adevăr agricultorii să aibă o poziție mai bună, o situație mai bună în aceste trei sectoare pentru a, vedea, pentru a le da noi posibilități. Și deci e foarte important pentru noi feedback-ul dumneavoastră informațiile cu privire la orientări, dacă ele sunt sau nu uh, inteligibile, dacă ele pot să funcționeze așa cum le-ați gândit uh, în uh, activitatea dumneavoastră acum un an și ceva, pentru că important este ca acestea să fie simple, directe, să fie utilizabile de toți oamenii, chiar dacă au sau nu juriști care să le explice cum sunt lucrurile. Și apoi, sigur, trebuie să ne achităm de obligația noastră de a supraveghea lanțul de aprovizionare în întregimea sa. Sigur că acestea trebuie să poată fi utilizate și de autoritățile naționale de concurență pentru ca orientările să fie aplicate în mod uniform pentru a aduce măcar o contribuție la un uh, teren mai echitabil pentru toți actorii. Pentru că am vorbit despre toți factorii care uh, fac viața grea agricultorilor în funcție de țara sau de piața unde se află. Deci vă mulțumesc încă o dată foarte mult și pot să vă asigur că toate contribuțiile, contribuțiile dumneavoastră sunt luate în considerare. Thank you very much, Chairman, and I wish to just add to what my colleague... Mulțumesc, uh, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat foarte multe informații în această seară. Vreau să vă mulțumesc uh, tuturor, dar cred că ați uh, auzit am auzit astăzi foarte multe propuneri constructive din partea membrilor uh, comisiei, am auzit ce vă preocupă. Uh, sunt surprins că domnul uh, Deis Uh, spun că francezii au făcut o treabă mai bună în ceea ce privește cuplarea plăților. Poate zona domnului Dantin dar 90% dintre toate plățile uh, în politica agricolă comună sunt decuplate. Poate în Franța se fac niște plăți cuplate în anumite zone din Franța, zone de munte, care ar putea să fie considerate că duc la o uh, deformare a concurenței. Dar acest lucru nu a fost intenționat de legiuitori. Sigur că întotdeauna vor fi exemple, vor fi cazuri în care există o distorsiune a concurenței și trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi aceste exemple și pentru a combate distorsiunile. Să spunem statelor naționale că stă în puterea lor să aplice regulile. Și asta în ciuda uh, faptului că acesta ar putea să ducă la costuri suplimentare. E, problema este să avem uh, hrană de bună calitate, condiții bune pentru animale, protecția mediului. Sigur că toate astea costă, dar este un cost care, după părerea mea, contribuie la prezentarea Europei ca fiind un furnizor de alimente de foarte bună calitate care pot fi exportate cu succes. <clears throat> Sunt uh, Uh, puțin, uh, adică înțeleg de ce nu sunteți, uh, colegul de la Frontul Național nu este de acord cu mine, dar dumneavoastră ați decis să dați micilor producători mai mult sprijin prin aceste plăți decuplate și statele membre trebuie să profite de uh, avantajele pe care acest corp legiuitor le-a acordat pentru micii fermieri. Sunt de acord cu domnul Castro și ceilalți care au vorbit despre profesionalismul de care avem nevoie în comunitățile noastre de uh, agricultori pentru a-i face să se asocieze, să aibă mai multă putere de negociere și să beneficieze într-o măsură mai mare de sprijinul care provine de la Comisie prin intermediul uh, politicilor pe care le avem față de asociațiile de producători. Există motive istorice în anumite state membre pentru care agricultorii ezită să se asocieze, dar în următorii ani ne uh, propunem să dăm și mai mult ajutor asociațiilor de producători să realizăm un brand al produselor europene și pentru a-i ajuta pe producători să concureze mai eficient cu celelalte ramuri ale lanțului de furnizare. Doamna uh, McGuinness a elaborat acest raport, uh, noastră vă vota, suntem la dispoziția noastră pentru a colabora în continuare și vrem să o ajutăm și pe uh, doamna comisar uh, pentru concurență dar și alți comisari care pot uh, contribui la elaborarea măsurilor de care aveți nevoie pe viitor. E bine că suntem cu toții angajați pentru că e clar că uh, măsurile pe care le avem deja uh, nu uh, au realizat suficient. Însă e important să uh, înțelegem faptul că, de fapt, materiile prime care contribuie la costurile din agricultură sunt uh, în scădere și atunci trebuie să ne punem întrebarea de ce totuși costurile de producție cresc. Deci, trebuie să avem grijă ca nimeni să nu încalce regulile, dar pentru asta este nevoie de dovezi. Fie că e vorba de carnea de vită, avem tot felul de rapoarte din statele membre în legătură cu uh, diverse practici din statele membre, dar nu am putut să luăm măsuri pentru că n-am avut suficiente dovezi. De aceea nu, nu ne este ușor să combatem anumite practici. Facem ceva ca să punem în aplicare ceea ce ați convenit uh, dumneavoastră sigur că toată lumea zice trebuie să facem ceva. Facem ceva pentru a pune în aplicare legislația pe care o avem. Să punem în aplicare ceea ce s-a convenit la precedenta reformă. Până la urmă, e vorba de un acord colectiv, e o decizie democratică pe care am luat-o împreună în legătură cu ultima reformă. Domnul Agnew, care s-a referit la pozițiile contradictorii dintre uh, consumatori și uh, adică prețurile scăzute pe care le așteaptă consumatorul și siguranța alimentară. Aici, de fapt, este uh, sarcina destul de dificilă pe care doamna comisar și cu mine o avem. Uh, ce se întâmplă dacă, de exemplu, Brazilia inundă piața cu ouă? Uh, sigur că putem apela la diverse uh, pârghii, precum uh, Mercosur, și chiar uh, cred că nici Brazilia nu are atâta putere cât ar dori să aibă. Acum negociem și tratatul de liber schimb cu Statele Unite și în acest context iară vom avea niște măsuri de protecție. Apoi, interdependența dintre cei de la țară și de, de la oraș în ceea ce privește aprovizionarea cu alimente nu a fost uh, luată în considerare la reforma politicii agricole comune. Dacă nu vorbim despre uh, durabilitate, nu vorbim despre o viață sănătoasă, nu vorbim despre răspunderea de a hrăni uh, populația lumii și dacă nu hrana este punctul central al discuției noastre, atunci abordăm problema greșit. Pentru că producătorii trebuie să furnizeze pentru consumatori, nu doar în, Euro- în Uniunea Europeană. Avem o obligație ca o agricultură competitivă să răspundem și provocării creșterii populației mondiale pe care trebuie să o hrănim. În, într-un fel în care să îi facem să înțeleagă și pe orășeni care sunt provocările agriculturii. Mulțumesc uh, tuturor membrilor pentru poziția noastre. Mi-am luat note, n-am să vă răspund tuturor uh, punctual, dar doamna comisar Verstagen și cu mine vă stăm la dispoziție și vom, vom primi uh, sugestiile noastre în scris și le vom uh, include în propunerea pe care o veți primi la toamnă. Am să îi dau cuvântul acum și doamnei comisar. Da, doar un Doar câteva cuvinte. Cred că, într-adevăr, este nevoie de mai multă calitate și în sectorul laptelui, este nevoie și de prețuri mai bune, este însă același raționament care a funcționat în acest domeniu întotdeauna. Până la urmă, cred că mesajul pe care îl transmitem este unul de sprijin. Ar trebui să folosim orientările pe care le elaborăm pentru a realiza acest lucru, pentru a permite uh, producătorilor să se asocieze, să-și consolideze puterea, să fie mai eficienți, dar să nu intrăm într-un joc al monopolurilor și sunt convinsă că veți veni Înapoi uh, aici o să ne spuneți uh, care sunt uh, efectele acestor orientări. Vă mulțumesc încă o dată pentru o întâlnire care m-a inspirat și o să ne ținem de promisiunea de a elabora aceste uh, orientări așa cum ne-ați cerut și dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnilor și domnilor, să profităm deci de această uh, formă de colaborare propusă de doamna comisar, să transmitem în scris observațiile dumneavoastră aprofundate. Acest lucru ne va ajuta pe toți uh, și vom putea mai precis și mai eficient să ne exprimăm opiniile. Aici nu avem suficient timp astăzi. În al doilea rând, sunt foarte mulțumit să văd că și alți comisari se preocupă de domeniul agriculturii, nu doar comisarul nostru. E foarte bine faptul că doamna comisar este aici astăzi cu noi, pentru că domeniul dânsei este unul în egală măsură important. Deci, așa cum uh, s-a propus deja, o să o invităm la o viitoare întâlnire și pe doamna comisar Vinkovska pentru a avea o imagine cât mai amplă a domeniului nostru din toate punctele de vedere. Domnul Castro vorbea despre forța agricultorilor, spunea că aceasta este foarte slăbită în momentul de față și dădea diverse exemple de diferențe între prețurile obținute pentru uh, producția pe care ei o obțin și pre, uh, prețurile din uh, rafturile supermagazinelor. Vreau să mulțumesc încă o dată doamnei comisar. Cu domnul comisar o să ne mai întâlnim foarte des. Uh, nu știu, dar aș vrea ca uh, într-un an sau doi să putem să ne întâlnim uh, din nou pentru a trage concluziile în urma elaborării acelor orientări. Acum Vă propun 3 minute de pauză pentru a începe apoi votul pe raportul doamnei Nicholson. Proszę Państwa, bardzo proszę. Doamnelor și domnilor, vă rog, vom începe punctul 2 de pe ordinea de zi, votul asupra raportului domnului Nicholson în ceea ce privește sectorul uh, european pentru lactate, așa numitul uh, pachet lapte. Doamnelor și domnilor, poate că domnul raportor dorește să ne facă o introducere. Domnul Nicholson, dacă doriți, aveți două minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Știți că eu nu o să vorbesc 20 de minute. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, secretariatului și tuturor membrilor uh, comisiei pentru modul constructiv în care au contribuit la acest uh, raport. Am uh, încercat să avem câte mai, cât mai multe amendamente de compromis nu a fost însă întotdeauna posibil să cădem de acord. Vreau să mulțumesc și uh, personalului care mă ajută pe mine, care a pus la oaltă toate aceste compromisuri. Uh, sigur, înțeleg că este astăzi uh, târziu și nu sunteți dispuși să mai ascultați cuvântări lungi. Aș vrea însă să vă aduc aminte că eu am ajuns membru în, acest, în această comisie în 89 erau uh, atunci alte vremuri, acum lumea s-a schimbat, piața este mult mai volatilă, se joacă alte jocuri decât cele cu care eram atunci obișnuiți. Trebuie să devenim lideri globali, nu doar să urmăm exemplul altora din perspectiva europeană. Cred că trebuie să conducem și să arătăm că lucrurile bune pot fi făcute. Încă o dată, Mulțumesc tuturor, încercăm să profităm de această um, șansă de a marca o schimbare și o îmbunătățire a situației. Domnule președinte, vă mulțumesc. Da. Bun. Sigur că este foarte bine să ne dorim să fim lideri în domeniu. Doamnelor și domnilor, Vreau să vă rog, uh, deci dacă voi vedea că e o majoritate evidentă prin ridicarea mâinii în sală, voi uh, um, trecem mai departe. Uh, nu vreau, desigur, să denaturez niciun fel votul, dar vreau apela la modul la verificarea electronică doar atunci când uh, situația este neclară. Știu că au fost discuții pe compromisuri, nu s-a putut uh, rezolva totul, dar asta este democrația. Vom vota compromisurile pe cale electronică sau pe calea ridicării mâinii. Acum începem. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă vot electronic. Vă rog, vă rog deschid votul. Închid votul. Respins. Amendamentul Comisiei de Control. Cine este pentru? Control B. Împotrivă. Respins. Amendamentul Comisiei de Control Bugetar A. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul C. Cont C. Pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Respins. 3. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 4. Pentru? Împotrivă? împotrivă, mulțumesc, adoptat. 5. Verificăm electronic amendamentul 4. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Cine pentru 5? Împotrivă? Respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se respinge. 9 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 10 și 11 pentru, împotriva. Mulțumesc că adoptat. 12 pentru adoptat. Amendamentul 13 pentru împotriva respins. Amendamentul de compromis A1 pentru pentru nu, vot electronic. Deschid votul. Închid votul. se adoptă. Acum, amendamentul 82 pentru, împotriva, respins. Amendamentul 83 pentru, mulțumesc, adoptat. Compromisul A2 Compromisul A2 Votul e deschis electronic. Votul e închis. Se adoptă. Acum amendamentul 94. Pentru, împotriva, respins. Amendamentul 95. Pentru, mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, respins. Compromisul A3. Deschid votul electronic. Închid votul. Se adoptă. Acum amendamentul 108. Pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 109 pentru se adoptă. Amendamentul 112 pentru împotriva verificăm pe cale electronică, vă rog. Deschid votul. Mulțumesc. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 4. Deschid votul electronic. Închid votul. Mulțumesc. Se adoptă amendamentul 122. Cine este pentru? Se adoptă. Mulțumesc. Amendamentul 162 pentru? Nu. Verificăm. Verificăm la 122. Vot electronic la 122. Închidem votul. Se adoptă. 162 cade. Acum compromisul la 5, deschid votul electronic. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 136 pentru împotrivă nu, se adoptă. Acum compromisul 6 mai iertați, se corectează președintele compromisul 5A. Deschid votul electronic. Închid votul. Se adoptă. Acum compromisul 6. Votul este deschis. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul uh, 127. 427, mă iertați. Se adoptă. O, 146 acum. Cine este pentru? Cine împotrivă? Respins. 148 pentru împotriva 149 pentru împotriva respins. 152 pentru se adoptă. Compromisul 6A. Votul e deschis pe cale electronică. Votul este închis. Mulțumesc. Amendamentul 304. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 401. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 402. Pentru? Se adoptă. Mulțumesc. Amendamentul 443. Pentru? Se adoptă. Amendamentul 153 pentru? Împotrivă? Respins. Compromisul A7. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum amendamentul 164. Pentru? Poprawka 164. Kto jest za poprawką 164? Amendamentul 164. cine pentru? cine împotriva? Respins. Amendamentul 165. Pentru. împotriva. Respins. 166 pentru, împotriva. respins. 167 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 169. 169 pentru, împotrivă, respins. 170 pentru, se adoptă. Amendamentul 172 pentru, uh, se adoptă. Amendamentul 173 pentru, împotriva, respins. Compromisul a noua vot electronic, e deschis, e deschis votul. Votul e închis. Mulțumesc, se adoptă. Compromisul 9A, votul electronic e deschis. Votul este închis. Mulțumesc. Se adoptă. Trecem la amendamentul 187 pentru, împotrivă, respins. 190 pentru, se adoptă. Amendamentul 191 pentru, împotriva, respins. 195 pentru, împotriva, respins. 197 pentru, se adoptă. Amendamentul 200 pentru, împotriva, respins. Compromisul A10 Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă acum amendamentul 206 pentru împotriva verificăm electronic. Votul e deschis la 206. amendamentul domnului Tarabela. Acum votul e închis. Respins acest amendament cu 25 de voturi împotriva. 207 pentru se adoptă. 202 pentru mulțumesc se adoptă. 210 pentru se adoptă. 211 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul Comisiei de Control Bugetar 6, amendamentul 6 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 7 al aceeași comisii pentru împotrivă se adoptă. 8 pentru împotrivă respins. Amendamentul 9 pentru, se adoptă, 10 pentru, împotrivă, respins, 212 pentru, se adoptă. Compromisul 11 a 11, vot electronic, votul e închis, se adoptă acum Amendamentul 220 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 221, 222 și 223 pentru împotriva Respins. 224. Pentru? Împotrivă? Respins. 225. Pentru? Se adoptă. 226. Pentru? Nu, se corectează domnul președinte. Acum e 246. Amendamentul 246. Deci, cine este pentru? Împotrivă. Respins. 227 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul la 12. Vot electronic. Votul e deschis. Votul e închis se adoptă. Amendamentul 244 pentru, împotriva, respins. 247 pentru, împotriva, respins. Compromisul la 13, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă acum amendamentul 260 pentru. cine pentru 260? Împotrivă? Respins. 261 pentru. Se adoptă. Amendamentul 265 pentru, împotriva, respins. Amendamentul 266 pentru, Mulțumesc, se adoptă. 267 pentru, împotrivă, respins. 268 pentru, împotrivă, respins. Mă iertați, verificăm pe cale electronică. Votul e deschis la 268. Votul e închis. Se adoptă. 200 70 pentru se adoptă. 262 pentru se adoptă. 272 pentru se adoptă. Acum 275 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 276 pentru, împotrivă, respins. Compromisul A15, deschidem votul. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 16.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 Va trebui să verificăm acest amendament. Deschid votul. S-a deschis votul. Amendamentul 298. Przyjęta. Poprawka kompromis 17. Se adoptă amendamentul A17. 17, de fapt. Se pare că turul e un pic Așa că o iau mai domol. Compromisul a ce S-a deschis vorbitul? Zamecam. S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă amendamentul 305. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 308. Cine este pentru? Se adoptă. Cine este pentru? La 309. Se respinge. Împotriva. 311 acum. Pentru. Împotriva. Se respinge. Amendamentul 312. Cine este pentru? Se adoptă. 313. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 314 împotrivă, se respinge. 315 pentru, împotrivă, se respinge. 316 pentru, împotrivă, se respinge. 317 este pentru, împotrivă, se respinge. 318 este pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul A18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 336 este pentru, împotrivă. Se respinge. 332 este pentru, împotrivă, se respinge. 333 pentru, împotrivă, se respinge. 334 pentru, împotrivă, se respinge. 335 pentru, împotrivă, se respinge. Și acum compromisul A19, s-a deschis votul, s-a închis votul. Przechodzimy do poprawki se adoptă. Mai departe trecem la amendamentul 344. Pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Trecem mai departe la compromisul A20. S-a deschis votul. Verificăm însă înainte amendamentul 344. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5 voturi. Compromisul A20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe, amendamentul 372. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 373. Deci cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 374 pentru, împotrivă, se respinge 375 pentru, împotrivă, Am impresia că se respinge. Haideți să verificăm. Amendamentul 375, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu trei voturi. 376. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 377 pentru împotrivă se respinge. Compromisul la 21. S-a deschis votul, s-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă. Trecem mai departe la 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Amendamentul 389. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 390. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 271. Pentru. Se adoptă. 382. Acum cine este pentru? Se adoptă.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 Trecem mai, de, mai departe la amendamentul 397. Pentru? Se adoptă, mulțumesc. Mai departe, amendamentul 393, partea a doua, cine este pentru? Se adoptă. 404 a fost retras. 405 acum cine este pentru? Se adoptă. 406 cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 407 pentru, împotrivă, se respinge. 408 pentru, împotrivă, se respinge. 409 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul A24. Acum s-a deschis votul. Zamecam głosowanie. S-a închis votul. Mulțumesc. Amendamentul 425 acum. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 426, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 428, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 429 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul A25 acum. Să deschis votul. S-a votul. Se adoptă. Amendamentul 439. Partea a treia. Cine este pentru? Se adoptă. 441 pentru împotrivă se respinge, 442 cine este pentru, se adoptă, 444 cine este pentru, se adoptă, compromisul A26 acum s-a deschis votul. Zamecam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 447. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că e respins acest amendament, dar îți propun să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. Amendamentul 458. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul A27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă amendamentul 473. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 476. Cine este pentru? împotrivă, propun să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 471 acum pentru împotrivă se respinge 478 pentru împotrivă, se respinge. 468 este pentru, împotrivă, se respinge. 469 pentru. Bun. Propun să, vot, să verificăm pe 468. S-a deschis votul. La 468 s-a închis votul. Se adoptă. Dar acum verificăm amendamentul 482, vă rog, pentru. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă compromisul R1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26 pentru, ce este împotrivă. Se respinge. Amendamentul 25 este pentru, Mulțumesc. Se adoptă amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Votăm compromisul R2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum la amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 39. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 40. Acum pentru? Împotrivă se respinge. Compromisul R3 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 46, cine este pentru? Uh, nu, 44 se corectează, președintele, pentru. Împotrivă, se respinge. Amendamentul 45, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 46, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 47, cine este pentru? Se adoptă. 48, E caduc. Amendamentul 48. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 49. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul R4. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă amendamentul 51, domnul Tarabela, cine este pentru? Se adoptă. 5 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 53. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 59. Cine este pentru? 58 este pentru se adoptă. 60 este pentru. Împotrivă se respinge. 61 este pentru. Împotrivă se respinge. 62 cine este pentru. Împotrivă se respinge. 65 este pentru. Împotrivă se respinge. 63 cine Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 63 al raportorului, adică și acum compromisul... Da, vă rog. Aș fi vrut să cer ca amendamentul cu numărul 70 să fie votat separat, având în vedere că nu face parte stați așa, din compromis, stați așa că nu venea cuvântul compromis. acum. Da, haideți atunci să votăm. Votăm compromisul R6. S-a deschis votul? Vă rog, s-a deschis votul la R6. S-a închis votul. Poprawka... Amendamentul... Nu, compromisul s-a adoptat și acum... Amendamentul 76. Cine este pentru? împotrivă, verificăm, s-a deschis votul, amendamentul 76, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 71 acum. Se adoptă și asta. 72. Cine este pentru? Se adoptă. 70 și 3 acum, pentru. Șaptezeci și patru. Cine este pentru? Împotrivă. Uh, amendamentele caduc. 76. Cine este pentru? Împotrivă. Și amendamentele acestea caduc. 77. Pentru împotriva. Amendamentul 77, vă rog. Amendamentul 77, spune președintele. S-a deschis votul, vă rog. Amendamentul 77. S-a închis votul. Amendamentul este caduc, probabil că e respins. Amendamentul 78. Amendamentul este respins, deci caduc. Și acum votăm tot proiectul de rezoluție. Vă rog, votăm electronic. S-a deschis votul. Vă rog, votați. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc, se adoptă. Bravo! Felicitări și mulțumesc tuturor participanților la acest vot. Foarte bine ne-am descurcat și felicitări domnului raportor și o să rog pe domnul Nicholson să spună și două vorbe în cinstea acestui fapt. Vă rog, domnul. again be very brief. Uh, I, I would... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor. Cred că am votat uh, foarte eficient și eficace, dar aș dori totuși să fac o observație. Cred că ar trebui să conștientizăm care sunt problemele grave din sectorul lactatelor în momentul, la fa- momentul de față din Europa și vreau să vă rog să să nu rămânem doar la o dezbatere în care eu vorbesc, ci să, avem o dezbatere uh, aprofundată în plenară în care colegii din această comisie să poată să-și exprime poziția privind uh, susținerea agricultorilor și privind problemele din sectorul lactatelor și din industria lactatelor în întreaga Europa. Deci vreau să vă rog, domnule președinte, să uh, trimiteți mai departe această cerere și colegilor din comisie să facă lobby în grupul conferințelor președinților pentru a Uh, ne asigura că vom avea o dezbatere aprofundată pe acest subiect, pe acest raport. Mulțumesc tuturor pentru perseverență. Cred că am uh, ajuns până la urmă să adoptăm mult mai eficient și mai rapid uh, dosarul decât am crezut. Mulțumesc tuturor pentru participare. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Mulțumesc, îl felicit încă o dată pe domnul raportor, doamnelor și domnilor. O să cerem o dezbatere în plen și, cum a spus domnul Nicholson, toată lumea trebuie să fie activă în propriul grup ca să uh, subliniem importanța problemelor din sectorul lactatelor. Avem o provocare în față, știm acest lucru, dar trebuie să știe și ceilalți. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, mă scuz că am terminat atât de târziu întâlnirea noastră, dar asta e. Încă o dată, felicitări uh, raportorului, tuturor participanților, domnilor deputați, mulțumesc și interpreților.